Uh, sesiuni va fi supusă spre aprobare Parlamentului la începutul sesiunii viitoare și dacă sunteți de acord, voi transmite aceste rezoluții la persoanele desemnate